reluăm acest punct. Aveți o întrebare cu privire la ordinea de zi? Vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule președinte Schulz, sper că ordinea de zi a președinției dumneavoastră va lua în considerare drepturile doamnei Iulia Timoșenko această femeie a fost în, închisă, este în închisoare și va fi, a fost deportată într-un adevărat gulag și va trebui să suporte o sentință bazată pe acuzații nejustificate. Este o încălcare a drepturilor omului. Acest parlament nu poate să fie indiferent la situația doamnei Timoșenko. Încercăm dorim să încercăm să facem ceva pentru a o ajuta în această situație dramatică. Am să vă rog, domnule președinte, ca prima dumneavoastră vizită a, în a, calitate de președinte a Parlamentului European să fie cea a, către doamna Iulia Timoșenko în închisoare. Vă mulțumesc. Trecem acum la declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la președinția daneză. Dați-mi voie să urez bun venit în calitate de fostă colegă a uh, Parlamentului, uh, doamna prim-ministru Hele Toning Schmidt. Bun venit, doamna prim-ministru. Vă dau și cuvântul pentru a vă prezenta prioritățile președinției daneze. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, stimați lideri ai grupurilor politice, membri ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene. Sunt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției daneze. Una dintre personalitățile cele mai mari din Europa vremurilor noastre, președintele ceh Václav Havel a spus De 20 de ani Europa nu mai este divizată în două. Cred cu tărie că nu va permite niciodată de acum înainte să fie divizată, ci din potrivă va promova o și mai mare solidaritate și cooperare. Havel a reprezentat Europa cu tot ce are ea mai bun. A fost un promotor al libertății și creativității un gardian al statului de drept și al democrației. A promovat progresul și integrarea. I-a ajutat pe cei slabi și vulnerabili. În aceste momente de răscruce ale istoriei noastre, este răspunderea noastră comună de a împlini credința lui Havel în Europa. Trebuie să ne îndeplinim rolul de a realiza și dezvolta potențialul de pace, oportunitate, libertate și prosperitate al Europei. Aceasta este provocarea cu care se confruntă Europa în momentul în care Danemarca preia președinția Consiliului. M-am bucurat că vă pot vorbi astăzi în calitate de primă ministră a Danemarcei și, de asemenea, în calitate de fostă deputată în acest Parlament mare și unic. În fiecare zi, în stupii politici ai acestui Parlament, se iau decizii care alcătuiesc temelia Uniunii Europene de mâine. Ca în orice Parlament, există divergențe și dezbatere aprinse, așa cum ar și trebui. Însă ceea ce face ca această adunare să fie specială este angajamentul pentru Europa și cetățenii ei care îi caracterizează pe majoritatea deputaților. Dumneavoastră sunteți un parlament al Europei și pentru Europa. A fost o sursă de împlinire pentru mine să particip la munca crucială pe care o faceți aici. Am fost onorată să contribui la îmbunătățirea dreptului la liberă circulație al europenilor în Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale și să particip la integrarea europeană participând la Convenția Europeană care a dus la elaborarea tratatului de la Lisabona. Este un privilegiu pentru mine să particip la realizarea schimbărilor care au uh, dus la creșterea puterilor legislative ale Parlamentului European. În următoarele șase luni vă solicit sprijinul, cooperarea și parteneriatul. Acestea sunt cruciale dacă dorim să realizăm progrese în ceea ce privește prioritățile Uniunii Europene astăzi. Doamnelor și domnilor, fac parte dintr-o generație europeană care a fost tânără în anii 80. Pentru mulți dintre noi a fost o perioadă dificilă, cu un șomaj ridicat și oportunități limitate de locuri de muncă. Tinerii au fost dezavantajați de reducerile din sistemul de învățământ. Am fost uneori descriși ca fiind generația fără viitor. Însă în Europa am văzut o cale către un viitor prosper și promițător. Tot în Europa am văzut că există lideri cu viziune și forță, ca și Havel. În uh, anii care au trecut, Europa a adus uh, piața unică, a, a uh, contribuit la dărâmarea zidului Berlinului, a contribuit la elaborarea tratatului de la Maastricht și a dus la extinderi. Din această perioadă de pesimism a apărut o perioadă de creștere economică, progres și oportunitate. Este o realizare de care trebuie să fim mândri atunci când ne amintim că în câteva decenii doar Europa a trecut de la un continent de conflicte și diviziuni la o uniune de 27 de națiuni bazată pe deschidere, statul de drept și democrație. Am creat un cadru de luare a deciziilor la nivel european fără pereche, metoda comunitară, metodă care ne permite să sporim standardele de libertate și echitate în economii și societăți, fără să aducem atingere diversității culturilor și comunităților. Cheia acestei construcții este și rămâne valorile comune ale solidarității, participării și includerii. Pentru noi nu sunt doar niște idealuri nobile, sunt realități practice. Iată de ce am edificat o Europă cu o dimensiune socială puternică. Vrem să realizăm prosperitatea și solidaritatea, pentru că știm că în lumea modernă nu sunt doar niște deziderate, sunt interdependente. În acest secol, chiar mai mult decât în trecut, justiția, grija pentru cetățeni și oportunitatea sunt componente ale eficienței, în timp ce eficiența este o sursă vitală de investiții în justiție, în grijă pentru cetățeni și oportunități. Acesta este mixul care este în centrul succesului european. atrag uh, atenția dumneavoastră asupra acestor aspecte nu numai pentru a onora trecutul, ci și mai important pentru a da încredere și o orientare pentru viitor. Cu toții știm că Europa traversează o criză economică profundă care a zdruncinat temeliile cooperării noastre. Creșterea economică este slabă, datoriile sunt mari, întreprinderile sunt în dificultate, se pierd locuri de muncă, insecuritatea a devenit uh, o realitate a vieții cotidiene pentru milioane de familii europene. Cetățenii europeni traversează o perioadă cu reduceri ale finanțării. Trebuie să facem față provocării economice cu acțiuni decisive. Trebuie să restabilim încrederea în Europa. Trebuie să creăm fundația pentru creștere și progres, să asigurăm viabilitatea pe termen lung a modelului european. Datorăm acest lucru generațiilor europene și datorăm acest lucru tinerilor. Ceea ce ne cer tinerii este corect vor să aibă acces la aceeași educație și la aceleași locuri de muncă la care au avut acces generațiile precedente. Vor să aibă o șansă să contribuie la societățile lor și să construiască un viitor sigur. Sunt gata să muncească, însă nu vor reuși să reu- obțină acest lucru decât dacă îi încurajăm și le permitem să obține să obțină acest lucru. Dacă vrem să ne sprijine în viitor, trebuie să îi sprijinim pe ei astăzi. Acesta este contractul între generații. Trebuie să-l onorăm cu hotărâre. Trebuie să dăm dovadă de aceeași determinare în uh, menținerea finanțelor publice robuste, pentru că acestea sunt adevărata pavăză împotriva speculațiilor lipsite de orizont. Dacă vrem să construim economii de, mari, de piață sociale, trebuie să promovăm schimbările și să creștem competitivitatea. Baza esențială pentru asta este stabilitatea care duce la creștere economică, oportunitate și inovație. Chivernisirea cheltuielilor nu înseamnă mai puțină solidaritate. În condițiile actuale este condiția pentru a obține o solidaritate fiabilă. Sunt sigură că marea majoritate a oamenilor înțeleg acest lucru și sunt gata să participe la acest efort dacă el este corect făcut. Oamenii sunt gata să facă sacrificii, însă nu sunt gata și să fie sacrificați. Oamenii sunt gata să accepte austeritatea dacă este însoțită de justiție, însă vor rezista la austeritate dacă este în mod clar inegală și nedreaptă. Noi, liderii Europei, trebuie să acționăm fiind conștienți de aceste lucruri și să reacționăm la această realitate. Doamnelor și domnilor, destinul Europei este destinul țării mele. Acesta a fost leitmotivul angajamentului european al Danemarcăi decenii la rând. Timp de 40 de ani, Danemarca, acum 40 de ani, Danemarca a aderat la comunitatea europeană și ni s-a încredințat președinția în anul în care am devenit membri. Timp de 30 de ani, da, acum 30 de ani, Danemarca a deținut președinția într-o perioadă de război rece și nesiguranță economică dar și într-o perioadă în care a fost uh, ales Parlamentul European. O perioadă când Uniunea Europeană s-a unit. Ca și atunci, acele perioade erau cruciale pentru istoria Uniunii Europene. În următoarele șase luni, încă o dată vom lucra din răsputeri pentru ca Europa să progreseze. Cetățenii europeni se așteaptă de la liderii politici să acționeze și pe bună dreptate. Și nu trebuie să uităm un lucru. Politicienii democratici sunt judecați în funcție de rezultate, nu de intenții. Președinția daneză va lucra fără preget în următoarele șase luni pentru a asigura că Uniunea Europeană va produce și pe viitor rezultate tangibile și utile. Rezultate care să fie în beneficiul tuturor europenilor tineri sau mai vârstnici, studenți, lucrători din nord sau din sud. Pentru a ilustra acest lucru, aș vrea să subliniez prioritățile noastre esențiale. În primul rând, președinția daneză va asigura o economie europeană responsabilă. E singura cale de ieșire din criză. Trebuie să punem Europa înapoi pe picioare pentru a asigura prosperitatea și securitatea cetățenilor noștri. Pentru aceasta e nevoie de disciplinie și de voință politică din partea noastră a tuturor pentru a pune în practică și respecta noile reguli de guvernanță economice economic. Avem nevoie de un buget modern și responsabil și trebuie să controlăm deficitul public. În al doilea rând, vom lucra pentru o Europa mai dinamică. Creșterea în Europa trebuie să fie restabilită și sprijinită. Trebuie să stimulăm creșterea pe termen lung și crearea de locuri de muncă și, bineînțeles, generația tânără. Modernizarea și dezvoltarea pieții unice va fi o parte esențială din acest efort. Și privind către exterior, trebuie de asemenea să, ne, să ajutăm mai mult companiile noastre să folosească șansele comerciale cu țările emergente. În al treilea rând, vom face tot posibilul pentru a avea o Europa mai ecologică. UE are o politică ambicioasă în domeniul energiei și al climatului. Suntem un lider pe scena internațională, însă pentru a ne menține poziția și pentru a încuraja și pe alții, avem nevoie de noi inițiative în domenii cum ar fi eficiența energetică și energiile regenerabile. Peste 20 de milioane de locuri de muncă în Europa au o legătură cu mediul înconjurător într-un fel sau altul. Avem un potențial enorm aici, însă există riscul real ca cercetarea tehnologică la nivel înalt și uh, locurile de muncă bazate pe cunoaștere să părăsească Europa către regiuni mai atractive, atrăgătoare. Președinția noastră va face tot posibilul pentru a rămâne, un, pentru ca Uniunea Europeană să rămână un centru al cercetării ecologice și acestor locuri de muncă. În al patrulea rând, vom lucra pentru o Europa sigură. Într-o muncă globalizată, doar un efort comun va fi eficient. Și pentru a asigura siguranța și libertățile cetățenilor, trebuie să colaborăm. Pentru a combate terorismul și crima transfrontalieră, pentru a gestiona frontierele și pentru a stabili un sistem european de azil care să funcționeze dincolo de regiunea noastră, glasul Uniunii trebuie să fie auzit din ce în ce mai clar, pe măsură ce ne promovăm valorile comune și ne protejăm interesele. Președinția va sprijini și ajuta înaltul reprezentant și Serviciul European de Acțiune Externă. Disciplină bugetară, creștere și locuri de muncă, politici ecologice, asigurarea siguranței cetățenilor și vocea Europei în lume. Acestea sunt prioritățile noastre. Trebuie să dăm dovadă, să fim îndrăzneți și ambițioși. Acum, în mijlocul acestei crize economice, nu mă aștept ca președinția noastră să fie ușoară, însă vă asigur că președinția noastră nu se va lăsa impresionată de împrejurări. Nu suntem clădiți astfel. Bineînțeles, o președinție nu își poate îndeplini ambițiile de una singură. Avem nevoie de o cooperare activă cu toți cei implicați, statele membre, instituțiile europene și societatea civilă. Avem nevoie de Uniune Europeană unită pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. Contribuția și sprijinul dumneavoastră al Parlamentului vor fi esențiale în cadrul acestui efort. Doamnelor și domnilor, sunt aici în calitate de prim-ministru din Danemarca și vă asigur că am un angajament personal față de Europa. În sufletul meu mă simt europeancă și, mai presus de toate, sunt din Europa, mă simt din Europa și pentru copiii mei. Știu că, la urma urmei, siguranța lor, șansele lor și libertatea lor va depinde de siguranța, de șansele și de libertatea generației lor peste tot în lume. Uniunea Europeană este un alta cea mai bună pentru a consolida aceste condiții și pentru a le uh, face să existe peste tot în lume. Doamnelor și domnilor, Uniunea și solidaritatea noastră nu se măsoară atunci când ne merge bine, se măsoară atunci când suntem puși la încercare. Și acum trecem prin astfel de clipe, când suntem încercați. După cum am spus astăzi, provocarea cu care se confruntă un european are trei dimensiuni. În primul rând, trebuie să ne bazăm pe niște reguli și instituții puternice pentru luarea de decizii, niște instituții clar stabilite în Uniunea noastră. Suntem o Uniune bazată pe cooperare, stat de drept și democrație. Pe vreme de criză, când decizii grele și compromisuri trebuie făcute, aceste valori fundamentale, metoda noastră comunitară, sunt mai mult de, mai importante ca niciodată. Trebuie să ne bazăm pe procedurile și regulile noastre fundamentale și asta nu e doar în interesul unui stat mic precum Dinamarca, Tocmai asta ne face să fim speciali. Tocmai de aceea cooperarea noastră este atât de puternică și a durat atât de mult. Și cu toții avem de câștigat de pe urma ei. În al doilea rând, trebuie să susținem clar că Uniunea Europeană face parte din soluția la criza actuală și că nu e o problemă. Pentru a ieși din criză e nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțin Europa. Și în situația actuală, dacă ne-am uitat către interior, am închide ochii față de a realitate. Liderii Europei trebuie să le arate acest lucru cetățenilor și lumii din exterior. Dacă dăm dovadă de pragmatism, vom restabili încrederea în proiectul european. În al treilea rând, Trebuie să scoatem Europa din criză fără să aducem atingere valorilor noastre. Disciplina fiscală e crucială pentru a stabiliza economiile și pentru a restabili încrederea. Însă, modelul nostru economic și social s-a dovedit ă, foarte reușit de-a lungul decenilor și ar trebui să fie principiul nostru călăuzitor și dincolo de provocările actuale. E drept această criză a pus Uniunea Europeană la încercare. Țările din zona euro au, uh, și-au luat o responsabilitate enormă pentru a asigura stabilitatea economică. Pachetul fiscal va juca un rol important pentru a stabiliza moneda euro. Și acest lucru este în interesul clar al întregii Uniuni Europene. Însă această criză nu ar trebui să ne îndepărteze de calea cea dreaptă. Din potrivă, E din ce în ce mai clar că avem un destin comun. De aceea e foarte important să lucrăm împreună și să fim uniți. Dacă vrem să îndeplinim viziunea pe care a avut-o Václav Havel în legătură cu cooperarea și solidaritatea, trebuie să ne asigurăm că Europa va funcționa din nou și împreună vom reuși acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru. Doamnelor și domnilor,